dezvoltarea serviciilor uh, de telefonie mobilă, de transfer de date moderne, mai bune decât în China, mai bune decât în Statele Unite, dar pentru asta va trebui să facem presiuni continue în, și în anii care vor veni. Însă deciziile care au fost luate acum înseamnă că industria europeană în întregul său, pentru că nu e vorba doar de telecomunicații, ci de industria și economia europeană în general, se va bucura de cele mai bune condiții. Și am căzut de acord și pentru a face un inventar extins privitor la frecvențe care ne va permite să luăm măsurile necesare în viitor și cred că am fi putut avea încă și mai mult succes în ce privește uh, fermitatea regulilor uh, concurenței și am fi putut face mai multe în alte zone. Dar dacă mă gândesc ce s-a întâmplat la negocieri, până la urmă vreau să spun că sunt recunoscător pentru uh, cooperarea cu toate grupurile politice și mulțumesc și domnului Royal, uh, președintele pentru trialog, că și aici și la trialog a fost uh, un președinte foarte ferm care a căutat și a atins rezultate. Deci sper că mă voi bucura și de a, a sentimentul dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule coleg Höckmark. Trecem la vot. Vot electronic, pentru că este vorba de un text în ansamblu său. Votul este deschis.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 Our new colleague. Okay. Yeah. Okay. Yeah, and the vote is... Bun, vot închis. Și iată un rezultat uh, minunat, unanimitate. Felicitări, domnule Heckmark. Se pare că există o problemă cu cititorul de card al domnului Tsulakis. Deci două în plus, trei voturi ar trebui numărate în plus. Se pare că trei cititare de card nu funcționează. Deci avem o unanimitate și mai mare, doamnelor și domnilor. Atunci trebuie să votăm și în legătură cu scrisoarea pe care eu urmează să o adresez președinției poloneze. Cine este de acord, cine împotrivă, nici n-ar fi logic să fie perfect, s-a adoptat. Trecem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 Trecem atunci la compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 20 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 24 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 25 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 26 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 27 pentru, împotriva, abțineri se respinge.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot general, vot electronic deschis în clipa aceasta. And closed. Vot închis. Patruzeci pentru, o abținere, nimeni împotrivă, toate aparatele au funcționat. De ce nu funcționează la dumneavoastră? Întreabă președintele. Colegul Eller, poftiți. Um, da, două vorbe vreau să spun, că vorbim tot despre securitatea pe internet și cred că pentru prima oară Uh, ne-am ocupat de cadrul juridic în Europa și cred că e important de știut că există o cifră în toate statele membre anul trecut. E vorba de 32 de cazuri de infracțiuni pe internet care au, fost, care au ajuns în fața instanțelor și doar 11 cazuri au, fost, au dus la condamnări. Și uh, pentru prima oară am făcut efortul să coordonăm în uh, legislativ acest aspect în statele membre și în al doilea rând vreau să mulțumesc uh, Vă mulțumesc pentru că ne-am limitat, uh, am limitat sfera de aplicare a raportului la aspecte legislative, să spun așa, pentru că comisia care a avut rolul uh, de lider a hotărât că va adopta toate amendamentele noastre în raportul lor. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Uh, mai există alte înscrieri la cuvânt? Nu, nu se pare că nu. Așadar, vă mulțumesc și îl felicit pe autorul avizului, domnul Eiler. Trecem la punctul 6, impactul crizei financiare asupra sectorului apărării din statele membre UE. Uh, un raport al colegului Toșinovski. Trecem la compromisul 1. Se adoptă. Amendamentul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 14 pentru împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 15 în două părți, prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 3, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pen, cu amendament oral, cine pentru? Împotrivă. Încă o dată, cine e pentru? Vă rog. Mulțumesc, mulțumesc, e bine împotriva abținerii se adoptă. 32 pentru. Cine e pentru? 32. La mine scrie că 29 cade, spune președintele. Deci, 32, cum am spus. Cine e pentru? Împotrivă? Ce fac ceilalți? Încă o dată, cine e pentru 32? Foarte bine. Se adoptă. 37 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Și cu asta trecem la 44. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 45. Împotrivă. Deci, încă o dată, la 45. Cine e pentru? Verificăm, verificăm electronic la amendamentul 45, vot electronic deschis. Se adoptă. Bun. Și atunci trecem la votul uh, textului în ansamblu, vot electronic deschis. Vot închis. Și se adoptă felicitări raportorului Toșinovski. Un rezultat foarte clar. Trecem la punctul 7, revizuirea cadrului financiar multianual pentru a răspunde nevoilor în finanțare ale, ale proiectului ITER. Și aici avem o listă de vot. Este colega Sartori, autoarea. Amendamentul 1. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă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 11 pentru. Se cere verificarea la amendamentul 10. Verificăm electronic, vot electronic deschis. Și se închide votul. Da, se respinge cu o mică majoritate. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, doamna Țicău, Vă rog. Aș uh, vrea aici să subliniez faptul că ne referim la viitoarele necesități de finanțare ale ITER și aș dori să cer uh, opinia Comisiei înainte de a vota pe acest amendament uh, cu privire la posibilitatea și la necesitatea unei analize privind finanțarea pe viitor a ITER din project bonds. Deci aș dori opinia Comisiei înainte de vot. Äh, okay, wir machen jetzt die Abstimmung bis zur Endabstimmung, dann können wir ja vielleicht das zwischenschieben. Ist zwar ungewöhnlich während der Abstimmung. Bun, atunci continuăm cu votul până la vot final și înainte de votul final o să avem uh, avizul comisiei. Da, da, sau trebuie, ar fi trebuit uh, ar fi trebuit poate să se exprime comisia înainte de votul. Deci, 23. Cine e Petru? A, am votat deja? Bun, atunci amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri? Se respinge. Și vot general, vot de ansamblu, vot electronic deschis. Închis acum. și se adoptă. Felicitări raportoarei și cu aceasta am epuzat și acest punct de pe ordinea de zi. Am ajuns și la sfârșitul sesiunii de votare și uh, uh, cer uh, înțelegere din partea colegei pentru faptul că trebuie să mă țin de regulile procedurale. Aș dori să continui cu consultările noastre, dar nu mai, ați pot să fac acest lucru doar dacă face și puțină liniște. <laughs> Doamnelor și domnilor colegi, va fi oare foarte dificil să vă continuați uh, dezbaterile private în afara acestei săli, pentru că aceia care conform menirii și misiunii lor vor să continue dezbaterea să poată continua, da? Dragi colegi, dacă e cu putință, vă rog să vă continuați discuțiile afară, astfel ca noi să ne putem face treaba aici, înăuntru. not, always. Sometimes the refuses. Gibt es hier so ein Bing-Bang? Und Geräusche? Oder, ja, wenn jag, jag da. So, dann fangen wir jetzt an. Bun, începem. Trecem la punctul 8, roamingul în rețele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii Europene. Reformarea textului. Și dau cuvântul doamnei Nibler în exclusivitate și am rugămintea ca ceilalți colegi să nu vorbească în sală. Ar fi, din potrivă, foarte util dacă ar da ascultare colegilor Nibler. Doamna colegă Nibler, aveți cuvântul. Și anume, numai dumneavoastră. Domnule președinte, vă mulțumesc. Stimate colegi, stimați colegi, Astăzi avem prima dezbatere privind noua propunere a Comisiei privind uh, uh regulamentul roaming 3, cum este el numit, Ehm, nu cred că trebuie să fac mai multe eh, introduceri, vreau să fiu foarte eh, succintă, eh, dar aștept evident sugestii și opinii din partea dumneavoastră. Aș vrea să spun doar că, ca observație prealabile, că tema roamingului ne-a preocupat timp de mulți ani aici în Parlamentul European. În 2007 am adoptat regulamentul Roaming 1 prin care pentru prima dată s-au constituit uh, plafoane de prețuri maxime pentru uh, convorbirile telefonice uh, efectuate din străinătate. În 2009 am extins aceste limite maxime de prețuri și asupra SMS-urilor și traficului de date în ce privește traficul de date, am uh, extins plafonul numai asupra uh, serviciilor preplătite. Um, așa se face că în uh, roaming acum clienții plătesc maxim 39 de cenți pentru apelurile efectuate și 15 cenți pentru, SMS, pentru convorbirile primite, respectiv 11 cenți pentru un SMS. Acest lucru încă nu este foarte clar pentru traficul de date, unde deocamdată primul prag este la 80 de eurocenți. De ce s-a ajuns aici? Pentru că s-a constatat că în toate cele 27 de state membri s-au practicat prețuri exorbitante pentru convordirile de tip voce, respectiv transferul de date și de SMS care apăreau în modul în care se părăsea rețeaua națională în același timp uh, uh, infrastructura de rețea este deja constituită și nu necesită, nu justifică aceste prețuri. Prin regulamentul roaming 1 și roaming 2, situația s-a îmbunătățit. Azi uh, prețul pentru convorbirile primite acceptate este cu 46% mai mic, însă în special la roamingul de date, sunt încă practicate niște prețuri exorbitante și de aceea mă bucur că prin acest așa numit regulament roaming 3 Comisia uh, lansează o inițiativă legislativă care vine în întâmpinarea uh, nevoilor consumatorilor. Cu alte cuvinte, uh, uh regulamentele roaming 1 și roaming 2 expiră la mijlocul anului viitor și dacă vrem să ne asigurăm că clienții noștri vor avea prețuri bune uh, la telefonie mobilă în roaming uh, din anul viitor, atunci trebuie ca consultările noastre să fie foarte uh, rapide pentru ca să nu apară un vid de reglementare între expirarea termenului celor două regulamente și intrarea în vigoare a noului regulament. Trec acum la textul propus de comisie noi am adoptat uh, regulamentul de roaming nu pentru că am considerat că plafonarea prețurilor uh, maxime practicabile este uh, ceva de dorit în principiu, ci pentru că vrem să stârnim puțin competiția, concurența între operatori. Noi, din păcate, constatăm că nu am reușit să creăm mai multă competiție pe piață cu această măsură și de aceea salut propunerea Comisiei de a nu opera numai cu acest instrument al plafonării prețului, ci um, Comisia, ca element de noutate, a propus în acest text reformat și unele măsuri structurale. Asta înseamnă că, că printr-o, uh, printr-o uh, segregare structurată a diferitelor servicii se permite și intrarea pe piața unor noi operatori uh, externi. Eu cred că detaliile merită încă discutate, dar în același timp, cu certitudine, problema trebuie apucată și rezolvată de la rădăcină și trebuie să creăm mai multă competiție pe piața internă. Pentru că nu vrem să tărăgănăm problema și în ultimii 10-15 ani prin intervenții pe piață de genul uh, plafonării prețurilor. Deci, Comisia propune ca pe de o parte să fie încă o dată restricționate aceste plafonuri, pe de altă parte se propune noi uh, elemente de reformă structurală. Aceste uh, Uh, prevederi noi um, trebuie să vizeze atât convorbirile de tip voce, cât și uh, transmisia de SMS-uri, pentru care plafoanele vor descrește treptat până în 2016. La nivelul uh, clientului final, în 12, 2012, Uh, trebuie să uh, plafonul să scadă până la 32%, 32 de cenți și uh, cândva în 2014 să ajungă până la 6, 6 eurocenți. La SMS-uri preplă, pe regim preplătit se dorește scăderea până la 2, cu 2 eurocenți până la 10 eurocenți. Ehm, până acum a fost ehm, reglementat doar sectorul eh, operatorilor, deci de tip wholesale. Acum însă reglementările vor fi eh, eh, vor fi stabilite la nivel de clinal, client final, astfel încât în traficul de date până în 2014 să avem 10 eurocenți pe megabit. În 1 iulie 2016 aceste eh, plafonări vor fi eh, eliminate, suspendate în măsura în care măsurile, în, eh, măsurile structurale propuse vor fi avut un impact scontat. Ce înseamnă asta? Că operatorii vor fi obligați să ofere acces la rețeaua publică și operatorilor virtuali, deci operatorilor care nu dețin elemente de infrastructură proprie. Deci trebuie mai întâi să creștem încrederea în posibilitatea ca mai mulți operatori decât cei cu infrastructură proprie să intre pe piață. Am făcut-o și pe piața energiei electrice și pe piața gazelor. Acum putem face acest lucru și la telefonie mobilă. În articolul 4, uh, uh, Comisia Uh, propune o măsură de decuplare a apelurilor în regim de roaming și a apelurilor așa numite autohtone. Deci, cât, atât despre limita maximă a prețurilor uh, în combinație cu uh, propunerile de motiv, măsuri structurale. Foarte pe scurt, vreau să vă spun care este părerea mea în acest caz. Cred că este important să, avem, să susținem această abordare duală propusă de comisie pentru a crea mai multă competiție pe piață. În dimineața aceasta am avut o discuție foarte importantă cu reprezentanța organizațiilor consumatorilor care consideră că este foarte important pentru aceste servicii să se creeze un climat de încredere în uh, aceste servicii, pentru că foarte mulți oameni când călătoresc în străinătate își, uh, își închid servicii, telefoanele mobile pentru că li se tem pur și simplu de, uh, de aceste facturi uh, exorbitante și de aceea credem prin, că prin aceste măsuri de reglementare trebuie să se poată crea un climat de încredere care să constituie apoi premisa pentru realizarea și împlinirea agendei digitale 2020. În ce privește pragurile maximale, eh, eh, prețurile maxime admisibile, eh, părerea mea este următoarea. Poate să-mi spuneți și noastră care este părerea noastră. Pentru telefonie și SMS, deci pentru transfer de tip voce și pentru SMS, nu cred că este greșit să facem acest lucru, însă dar trebuie să punem accentul în special pe roamingul de date, deci pe traficul de date în roaming, pentru că aici există opinii foarte divergente. Eu cred că în privința acestor date transferate, Comisia nu a mers suficient de departe și cred că și marja dintre Eh, prețul la operator și prețul la consumatorul final eh, trebuie să fie eh, redusă. Însă, cred că atâta vreme cât nu se ia o decizie prin măsuri structurale și nu se creează certitudinea prin aceste măsuri că există o competiție sănătoasă, vom avea nevoie de prețurile maxime admise, admisibile. Sigur, Comisia uh, nu uh, propune încă o, o metodă de implementare, dar um, uh, și-a manifestat, s-a semnalat deja preferința pentru o uh, metodă de uh, implementare sau alta. Poate că reprezentantul Comisiei va uh, arăta în expunerea sa cum consideră că se poate implementa această uh, decuplare uh, uh, infrastructurală de a unor servicii de celelalte, adică așa cum este la serviciile de tip wireless, dacă ies în roaming pe voce și pe SMS, totuși la traficul de date să pot să aleg și alt operator decât operatorul care a preluat semnalul meu în Uh, roaming. Acest uh, local breakout, uh, dar și celelalte metode sunt soluții care trebuie să fie implementate din punct de vedere tehnic prin serviciile specializate, urmărit de comisie. Deci aici experții, tehnicienii sunt cei mai importanți. Um, important este că până la urmă uh, să avem o soluție care este uh, fezabilă pentru consumatorul final. Pentru mine este foarte important și pentru competiție pe piața europeană internă este important să existe o încredere a clientului final în uh, certitudinea Uh, serviciilor care îi se oferă, deci să știe că nu va fi, uh, îmi cer scuze de formulare, tras în piept atunci când va uh, ieși în străinătate și va avea un anumit trafic de date. Deci trebuie să progresăm în acest sens. Comisia nu a răspuns la una din propunerile noastre și anume așa numita tema a șocului la factură, la primirea facturii, în engleză bill shock. Um, aici uh, cred că trebuie să ne mai gândim dacă nu cumva am putea include o prevedere care să protejeze uh, clientul în fața uh, unui așa numit bill shock, unui șoc la primirea facturii atunci când un cetățean european a avut uh, trafic de date în uh, Egipt, în Israel, uh, Palestina, Statele Unite și așa mai departe. Deci să se includă o prevedere prin care clientul să fie avertizat, de exemplu, că depășește suma de 50 de euro realizată în traficul de date în roaming și um, eu m-aș bucura dacă și dumneavoastră susține o astfel de prevedere, pentru că astfel putem preveni multe tragedii. Apoi, um, Comisia propune la contorizare kilobyte per megabyte, dar am vorbit și cu Christian Engström, uh, care a spus că, având condițiile, vedere condițiile actuale, ar trebui să vorbim doar de gigabyte, gigabytes. Um, pentru mine este important să primesc un feedback din partea noastră, să văd care este poziția noastră față de textul de ansamblu. Eu consider că avem o propunere bună pe masă, Comisia ne-a făcut o propunere bună, care însă uh, la care încap îmbunătățiri. Eu cred că, în special, măsurile structurale sunt uh, importante uh, în completarea măsurilor de plafonare a prețurilor. Trebuie să motivăm și alți operatori decât cei existenți, inclusiv operatori viitoare, să intre pe piață și trebuie să existe o proporționalitate cât de cât acceptabilă între, în, în ce privește marjele dintre regimul wholesale al operatorului, prețul la operator și prețul la clientul final. În ce privește calendarul deliberărilor, domnule președinte, voi încerca cât se poate de curând să finalizez o primă versiune a raportului, astfel încât într-una din ultimele noastre reuniuni să putem uh, dezbate o primă versiune uh, poate pe 19 decembrie, deci încă înainte de uh, Crăciun. Eu m-aș bucura dacă uh, în comisia noastră am putea organiza cel puțin o mini-audiere în legătură cu uh, modalitățile tehnice de implementare și nu numai. Uh, și a, cu cât mai repede avem aceste a, demersuri preliminare, cu atât mai clar va fi data la care vor fi depuse amendamentele și cu atât mai rapid va fi Um, adoptat regulamentul uh, roaming 3 pentru că noi ne dorim să uh, fie adoptat astfel încât să nu apară un vid între expirarea primelor două regulamente și noul regulament. Deci m-aș bucura foarte mult dacă uh, acest text legislativ ar putea fi adoptat înainte de vacanța de vară din anul viitor, astfel încât cetățenii noștri care merg în concediu să nu aibă probleme nici la transferul de voce, nici la SMS, nici la traficul de date. Atât din partea mea, vă mulțumesc, uh, domnule președinte și dragi colegi, pentru atenție. Aștept sugestiile dumneavoastră și mă opresc aici. Angelica Mulțumesc, Angelica Niebler. Um, vielleicht zum Verfahren zwei Două aspecte, observații procedurale. Uh, deci mini-audierea uh, va putea avea loc pe 19-20 decembrie. Secretariatul mă atrage atenție, atenția că Amendamentele ar putea fi depuse relativ rapid după prezentarea primului eh, primei versiuni a raportului pentru că amendamentele se fac vis-a-vis -vis de propunerea inițială a Comisiei. Deci, trebuie să ne gândim mai întâi cât de mult eh, credem că vom avea nevoie de dezbateri pe această temă. Deosebirea față de alte propuneri este că practic uh, reluăm și dezbatem același conținut, aceleași principii pentru a treia oară. Deci avem oarecare experiențe. Bun. Dar deocamdată dau cuvântul doamnei de Castillo. Sí, eh, gracias, eh, presidente. Pues, eh... Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, pentru că e vorba de doar o primă discuție în comun în legătură cu roamingul și revizuirea Doamna Nibler are o viziune foarte largă, extinsă a propunerii comisiei. Eu, în general, sunt de acord cu ea că este o propunere interesantă ca să facem pași înainte cu nivelul de competență de, competență de această piață. Analiza domniei sale ne spune, de fapt, că prețurile au scăzut însă că concurența nu este de un nivel foarte înalt până la urmă pentru moment a fost această discuție în legătură cu limita uh, stabilită pentru majoritatea operatorilor, dar până la urmă nu, s-a, uh, nu a crescut nivelul uh, competiției. Eu acum nu vreau să intru în aspecte concrete pentru că avem timp să discutăm, dar pentru mine aș spune că ar fi important să avem o viziune strategică a chestiunii pe fond în ce privește revizuirea cred eu că aceasta trebuie să fie concentrată uh, pe, nu doar pe convorbiri, ci și pe date, pe transmiterea datelor în roaming. Roaming 3, 3 trebuie să dea garanția sau cel puțin să încerce să furnizeze o ajustare pentru ca transferul de date să fie într-adevăr făcut în contextul unei piețe competitive și cu infrastructuri care să garanteze acest lucru. Și în legătură cu acest ultim lucru trebuie să punem în legătură roaming-ul cu exact ceea ce am votat în această dimineață, cu posibilitatea de, uh, oferită acestei benzi uh, largi uh, pentru uh, um, convorbirile mobile, pentru o mai bună transmitere de date, ceea ce este foarte important, cred eu. Deci punctul legat de infrastructură îl avem. Acum uh, lipsește dar uh, aspectul legat de piața competitivă, uh, cu roamingul de voce și e foarte bine să punem acum accentul și pe transmiterea de date. Cred că asta e problema până la urmă, pentru că în lume se produc progrese extraordinare cu capacitatea de a transmite date într-un context de concurență și cred că ăsta e obiectivul pe care trebuie să îl uh, avem fixat că cu acest roaming trebuie să punem accentul pe transmiterea mai ales de date, dar în teorie vom avea timp să discutăm, deși ar trebui să acționăm rapid ca să vedem care sunt mecanismele care să uh, amelioreze uh, concurența în această piață. Mulțumesc. Dan kommt Herr Goebbels. Domnul Goebbels are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc uh, Angelicăi Nibler pentru activitatea depusă, pentru prezentarea făcută și uh, în ceea ce privește propunerile comisiei. Iată de ce eu îmi permit acum să fiu succint. Am uh, cooperat pe marginea roaming 1 cu Angelica și la vremea aceea Angelica era președinta comisiei noastre. Am avut un dialog tripartit uh, foarte bun, uh, iar Parlamentul important și-a impus uh, părerea în fața Consiliului. Iar atunci activitatea noastră a fost încununată cu succes. Dar după roaming 1 și roaming 2 avem în continuare tarife foarte ridicate pe tot teritoriul european și nu numai pentru transferul de date. La drept vorbind, iar toți cei care dețin uh, un telefon mobil știu foarte bine acest lucru și anume că este imposibil uh, să citești, să înțelegi factura telefonică. Este pur și simplu de necitit, de neînțeles factura. Trebuie să încercăm să-i facem pe operatori, operatori să aibă o abordare mult mai prietenoasă față de clienți. Același lucru este vorba și în ceea ce privește informațiile necesare cu privire la tarife. În acest sens, observ că mulți operatori fac adesea oferte agresive uh, care favorizează pe noi clienți, dar adesea uită să aducă avantaje și uh, clienților pe care i-au deja, care sunt prinși deja în sistem. Ar trebui să ne gândim mai mult la această situație și să încercăm să-i facem pe operatori să ofere avantaje tuturor clienților uh, existenți deci să beneficieze de reducerile tarifare pe care, de care beneficiază, să zicem, uh, un grup țintă. În ceea ce privește propunerile comisiei, pot să vă spun că acestea merg în direcția cea bună, chiar dacă, bineînțeles, mai rămân aspecte de discutat. Aici este vorba, de pildă, de aspecte tehnice și mă refer aici la, la um, analiza OAREC. Dar putem să facem acest lucru sub, uh, um, sub conducerea Angelicăi și cred că vom avea parte de cooperare sporită între grupurile politice, așa cum am spus la o audiere în fostul mandat uh, parlamentar. Problema este, din nefericire, faptul că pentru operatori primele victime ale tarifelor uh, uh, exorbitante sunt uh, parlamentarii europeni care folosesc foarte mult serviciile de roaming. Cred că um, o problemă care se mai pune este dacă această deschidere concurențială pe care o propune Comisia va aduce avantaje celor care intră pe piață micilor operatori sau dacă va aduce beneficii doar marilor operatori. Eu um, văd un lucru, um, Orange, Vodafone, uh, Telefonica și așa mai departe, mari operatori sunt prezenți în toate țările europene. Iar în momentul în care ne întâlnim cu reprezentanții acestor companii mari, ei ne spun că ce idee minunată este piața internă europeană, dar din motive tarifare preferă să păstreze granițele naționale bine pus, puse la punct. Deci dacă păstrăm raționamentul, trebuie să păstrăm raționamentul pieței uh, interne unice și să obținem o piață unică adevărată pentru roaming, și pentru roaming în general și mai ales pentru uh, roamingul uh, serviciilor de date unde se constată abuzuri. În ceea ce privește relațiile cu țările terțe, mai ales când uh, mergem în străinătate și noi, uh, europarlamentarii, suntem adesea în misiune, în delegație și după aceea primim factura telefonică uh, și trebuie să ne gândim uh, cum putem rezolva această problemă, cum putem uh, cum putem uh, refuza uh, mesaje de conștiințări care nu sunt solicitate și care apoi sunt facturate. Iată ce aveam de spus la ora actuală. Vă stau uh, la dispoziție pentru cooperare și sunt sigur că vom avea o cooperare fructoasă, rapidă și poate vom ajunge chiar la un acord cu Consiliul în prima lectură. Vă mulțumesc! Mulțumesc și dau cuvântul doamnei Vălean. Thank you, Chair. Well, it's good uh, to... Mulțumesc. Uh, câteva impresii doar. E bine că contribuim și noi la această Uh, la acest regulament uh, privind roamingul, dar posibilitățile sunt infinite. Poate până la roaming uh, numărul 15 ne vom da seama că până la urmă ni se respectă dorințele din partea furnizorilor de servicii. Um, I've been also working... Însă totuși când ce privește roaming 3, acum am lucrat cu Angelica uh, și nu numai la roaming 1, ci și la roaming 2, unde ea a fost uh, președintă și acolo am avut trialoguri de succes. am sperat cu toții că serviciile de roaming se vor îmbunătăți pentru cetățenii europeni, dar iată că acum, la ora actuală, că nu s-a întâmplat chiar așa. De oricum, felicit comisia, îi voi susține abordarea, pentru că e prima dată când se încearcă introducerea unor așa numite măsuri structurale cu scopul de a spori competiția, concurența pe piață servicii de bună calitate, la prețuri rezonabile. E un obiectiv minunat, dar este același obiectiv cu roaming 1, care a existat și la roaming 1 și roaming 2. La roaming 2 am cerut măsuri structurale, acum uh, Comisia iată că le propune. Este o abordare foarte interesantă pentru că uh, da, sună bine o, o abordare pe două niveluri, dar problema ar fi că ambele aceste niveluri sau ambele abordări merg în aceeași direcție, sunt paralele. Ideea e să nu se încurce mai mult lucrurile. Sigur, e bine să existe decuplarea, dar vom vedea dacă și funcționează, pentru că pe hârtie sună bine. Limitele la prețuri am înțeles eu că încă există și înțeleg că acestea trebuie să meargă mână în mână cu decuplarea în această fază. Sper că nu vom uh, declanșa noi uh, o serie de măsuri populiste pentru reducerea nivelurilor, deși există încă probleme cu transferul de date. Aici vedem că prețurile agro au scăzut Uh, prețurile în detaliu decât au scăzut, dar prețurile în gros sunt încă prea înalte, prea mari, deci ar, poate ar trebui să ne punem aici de acord, să avem o discuție. Mai sunt unele lucruri, dar, uh, de exemplu, poate va trebui să hotărâm dacă dorim uh, un ISMI 1 sau 2, dar oricum ă, Până la urmă, important e ca orice alegem noi aici să găsim o soluție foarte simplă pentru consumator, pentru că dacă complicăm lucrurile, ă, se va păstra situația actuală a operatorilor naționale. Un alt lucru care nu este clar e dacă noi susținem decuplarea, oare de ce, în calitate de consumator, eu nu pot să cumpăr servicii de roaming dintr-o altă țară decât ă, cea a furnizorului meu național. Iată, lucrul acesta nu-l înțeleg, pentru că pentru mine și de altfel pentru toți consumatorii, când vor auzi de decuplare, ei se vor gândi că va exista o abordare europeană, dar Bine, eu înțeleg de fapt de ce nu se poate, dar atâta timp cât discutăm despre decuplare, poate totuși ar trebui să încercăm să vedem dacă nu găsim o soluție și la această problemă. Bun, atât pentru moment, dar oricum ca de obicei voi uh, susține raportarea și poate că, deși uh, vom reuși să avem și niște idei geniale până în urma discuțiilor. Mulțumesc. Colegul Lamberts. Thank uh, Lamberts, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și Angelica pentru introducere foarte bună. Deci nu voi repeta tot ce ai spus tu, Angelica, pentru că sunt de acord cu aproape toate cele spuse de tine. Sigur că nu vreau să uh, am o atitudine populistă, după cum s-a spus aici din adineauri, dar trebuie să vedem dacă aceste plafoane sunt potrivite. Și uh, cel mai mult mă îngrijorează probabil remediile structurale uh, mai ales uh, prețurile angro. Suntem oare siguri că ce facem noi uh, uh, constituie o soluție la problemă? Eu pe la vânzările angro am impresia, sigur n-am probe, dar am doar impresia că operatorii uh, au o atitudine tip cartel. Că practic se pun de acord între ei să nu-și facă rău unul altuia. Și spune că aici lucruri se leagă de comisarul, se leagă de competențele comisarului pentru competință, pentru concurență și nu prea îmi place că noi folosim plafoane pentru a soluționa uh, ceea ce cred eu că este o situație de cartel a operatorilor majori. Nu asta e soluția până la urmă. Dar cred că ar trebui să utilizăm uh, aud- ocazia audierii pe care o vom organiza ca să analizăm mai, în mai în detaliu lucrurile aici. Dar dacă nu există o altă opțiune decât uh, propunerea comisiei, bine, sunt de acord, dar haideți să vedem dacă nu cumva sunt alte remedii uh, complementare, structurale, pe care le vom putea examina și să le adăugăm în text, dar fără a întârzia lucrurile, pentru că e important să acționăm rapid. Aș dori poate să propun uh, unul sau doi invitați pentru această audiere pe care o vom organiza pentru a organiza problema pieței angro și problema concurenței. Colegă Cicester. Colegă Cicester, are cuvântul. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că Angelica e pentru prezentare s-a ocupat îndelung de acest subiect și a făcut o treabă foarte bună. Dați-mi voie să remarc faptul că efectul acestei plafonări a tarifelor nu a fost cel scontat, adică consolidarea concurenței în acest sector. Și aici reiau ceea ce a spus uh, colegul Lambert, Uh, prețurile au atins uh, acest plafon și s-au oprit acolo. Noi nu am reușit să dezvoltăm concurența în acest sector. Iar acest lucru reprezintă o dezamăgire. Înțeleg uh, că volumele de serviciilor de voce, să facem diferențe între, o diferență între servicii de date și servicii de voce, au, fost, au rămas staționare. În momentul în care am discutat despre roaming 1, 1 Uh, spuneam că obligându-i pe operatori să reducă prețurile, tarifele, consumatorii uh, vor folosi mai mult uh, aceste servicii, ceea ce nu s-a întâmplat. Aș dori să îi spun uh, domnului Goebbels, estimabilul coleg Goebbels, că noi facem acest lucru, tot ce facem aici, pentru consumatori, pentru cetățeni, nu pentru noi, pentru parlamentari, fiindcă am putea să fim acuzați că vrem să reducem prețurile pentru noi înșine. Dar noi nu facem asta pentru noi, facem asta pentru electorat, pentru cei din circumscripția electorală. Da? Deci suntem de acord asupra acestui lucru. Dați-mi voie să vă spun că um, îmi place conceptul de decuplare. Uh, Ehm, să-i zicem, uh, acasă și, și în deplasare. Iar uh, această decuplare ar trebui să aibă, voce, să aibă loc și între voce și servicii de voce și servicii de date. Trebuie să, uh, ca și industria, să se arate competitivă aici. Ceea ce a spus Angelica despre facturile șoc, facturile șoc care, din păcate, provoacă victime în rândul consumatorilor când se întorc aceștia din străinătate. Eu am ținut morțiș în uh, legislația inițială să-i obligăm pe operatori să-i uh, avertizeze cumva pe clienți în momentul în care, se, uh, în care factura lor se umfla prea tare în cazul serviciilor de roaming. Cred că acest Uh, principiul avertismentului caveat emptor. Este un principiu foarte bun. Uh, fiindcă oamenii trebuie să fie răspunzători de deciziile pe care le fac în momentul în care cumpără ceva. Dar doresc să vă fac o sugestie aici despre cum am putea să-i ocrotim pe consumatori de astfel de întâmplări nefericite, și anume să existe un drept de recurs al consumatorilor la uh, organismul la autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice sau la uh, organismele naționale dacă consideră că au fost uh, taxați prea mult. E, e greu să stabilim ce înseamnă tarif exorbitant sau nu, dar momentul în care primim astfel de facturi, știm foarte clar ce înseamnă. Și uh, aș dori să vorbesc despre această posibilitate, fiindcă aș dori să vă fac o sugestie chiar mai radicală despre uh, serviciile de voce în roaming. Am putea astfel, cred eu, să putem să controlăm operatorii, să-i disciplinăm uh, și asta fără să introducem o plafonare a tarifelor. Eu nu cred că această plafonare a funcționat la serviciile de voce. Abordarea noastră nu a funcționat. Și nu prea place să uh, intervenim pe piață și să introducem plafoane de prețuri, fiindcă este o măsură anticoncurențială. Se justifică dacă există abuzuri pe piață, așa cum s-a întâmplat uh, cu uh, tarifele roaming uh, dar uh, ar trebui să mai analizăm această situație. Mă întreb dacă nu cumva a venit vremea să uh, dăm posibilitatea operator, să dăm o a doua șansă operatorilor, renunțând la plafonul tarifar pentru serviciile de voce și asta uh, concomitent cu introducerea decuplării și să le spunem operatorilor, ne-ați spus în renovate rânduri că puteți să fiți competitivi, Uh, și ne-au spus în nenumărate rânduri acest lucru. Putem să fim competitivi, nu ne impuneți plafoane. Da, și acum, bun, haideți să ne gândim. Am putea să le oferim o perioadă de timp în care să le zicem, gata, am eliminat plafoanele, dar dacă nu dați dovadă de, de competitivitate și se întâmplă abuzuri, revenim, reintroducem sistemul de uh, plafonare tarifară. Uh, Iată o propunere, o alternativă, fiindcă mă supără faptul că nu am avut succes și că ne îndreptăm către din ce în ce mai multe intervenții și controle tarifare, ceea ce se opune obiectivelor pe care dorim să le atingem pe piața unică. Vă mulțumesc, domnule președinte. Thanks, colegul Rubiș. Mulțumesc și are cuvântul colegul Rubiș. Domnule președinte, vă mulțumesc și mulțumesc și Angelica Nibler. Cine ar fi crezut că mai avem nevoie de un regulament uh, roaming 3? Uh, uh, am fi putut în principiu rezolva totul și cu roaming 1. Dar iată că realitatea ne învață că progresul tehnic este extrem de dinamic și de aceea Eh, trebuie ca și cadrele de reglementare să fie adaptate din mers și la intervale din ce în ce mai eh, scurte. Eh, pentru noi, politicieni, nu este doar important să dovedim cetățenilor noștri electori că este posibil să creăm o, și să gestionăm o piață comună că există o paletă mai largă de ofertanți din care poate să aleagă clientul. Pentru noi, uh, politicienii, 2014 este data următoarelor alegeri electorale uh, europene, îmi cer scuze, și de aceea dorim ca înainte de 2014 să știm foarte clar care va fi impactul regulamentului Roaming 3 pentru cetățeni. Este un aspect absolut uh, important pentru că știm că pentru cetățenii europeni această problemă este importantă și și una foarte bine cunoscută. Am câteva sugestii pentru creșterea în plus a transparenței. Da? Deci nu trebuie să reglementăm, trebuie să fie posibil să putem interoga întotdeauna cantitatea de trafic de date realizată, dar și prețul, costul acestui trafic. Deci uh, este nevoie să existe posibilitatea interogării acestor uh, parametri. Câte minute s-au folosit, uh, ce cantitate de date s-a transferat, cât costă acest pachet sau câte unități dintr-un anumit pachet și la ce preț au fost consumate. Trebuie să creștem așadar aceste elemente de transparență. Eu cred că pașii în ce privește contorizarea trebuie să fie în aceleași unități de măsură ca și până acum, deci la kilobits sau kilobyte, iar pentru iar pentru operatori ar fi pe de o parte gigabyte-ul, unitatea bună de măsură și pentru operatorii de rețele, acolo putem vorbi chiar de terabytes. Pentru că Uh, există deja o cantitate enormă de date traficate. Aș vrea să rog Comisia să ne ajute să facilităm uh, uh, trecerea de la uh, sistemul LTE la Wi-Fi uh, cu uh, aparate corespunzătoare. Este important ca eh, serviciile de telecomunicație să poată decide singure când anume un anumit uh, aparat uh, telefonic se află în regim Wi-Fi și când se află în regim LTE. De asemenea, în ce privește SMS-urile, trebuie să existe certitudinea nu doar a plecării SMS-ului, ci a primirii din partea destinatarului acestui uh, mesaj. Și dacă acest lucru nu este posibil, să existe un mesaj de serviciu de genul SMS-ul dumneavoastră va fi transmis doar în următoarele 8 ore sau peste 3 ore. Uh, este uh, important uh, de asemenea ca dintre cei circa 80 de operatori actuali pe piața europeană să-mi pot alege acela care îmi oferă mie cea mai bună ofertă deci operatorii de uh, uh, servicii de telecomunicație trebuie să poată fi uh, accesibil și prin internet um, practic în Italia, de exemplu, avem situația în care fără un uh, cod fiscal de la administrația financiară nu poți să, nu poți să beneficiezi de servicii italiene de telecomunicație. Da? Um, uh, în același timp, uh, ar trebui să facem în așa fel încât uh, la încheierea unui nou contract să avem foarte clar defalcate cheltuielile pe partea de fidelizare și pe partea de aparat, respectiv servicii. Doamna Luțco, care cuvântul. E bra, Mulțumesc. Cred că această propunere este bună. Dat fiind că încearcă să rezolve situația absurdă de pe piața roamingului, iar uh, prezentarea doamnei Nibler a explicat foarte bine acest lucru. În ceea ce privește măsurile structurale, același lucru este valabil și aici. E bine că există mai, uh, că există mai multe, dar în același timp trebuie să ne plecăm urechea la îndoiele exprimate de colegii noștri astăzi, de pildă. Deci, ce posibilități avem de a introduce competitivitate adevărată pe această piață și cât de eficient ar fi acest lucru, fiindcă altfel nu obținem mai nimic. În ceea ce privește plafonul tarifar. Bineînțeles, acesta trebuie să fie cât mai jos, cu putință, și ar trebui să fie aplicate pentru utilizatorii de, de smartphone-uri. Trebuie să avem reguli și pentru uh, surfingul pe navigați, navigarea pe internet, pe mobil. Ar trebui să ne concentrăm uh, să ne îndreptăm atenția către viitor și să nu ne mai tot gândim la cum stăteau lucrurile acum câțiva ani. Dacă am face o evaluare în ceea ce privește propunerile cu privire la plafonul tarifar, am observat că la ora actuală plafonul este prea ridicat. Dacă folosești un gigabyte, Deci folosirea, această folosire va ajunge la 900 de euro în la 700 de euro în 2013 și la 500 uh, în 2014-2016. Aceste tarife nu sunt uh, normale, dar fiindcă acest sector se dezvoltă foarte rap- rapid. Sunt de acord cu colegul Goebbels care a făcut referire la o abordare mai de ansamblu care să ține cont și de perspectiva uh, consumatorilor, fiindcă nu este vorba doar de tarife, este vorba și de informațiile pe care le primești tu ca consumator, uh, um, dacă înțelegi sau nu factura pe care o primești. Sunt multe aspecte ale relației cu clientul uh, în momentul în care discutăm acest sector al serviciilor. Și aș dori să ni se spune mai mult și despre argumentația din spatele ta, pa, plafonului tarifar se pare că această idee se sprijină pe argumente greșite, fiindcă este o abordare întoarsă către trecut și nu cu, și nu cu accentul pe viitor. Domnul Hartmann, mulțumesc, domnule președinte. Cred că avem motive să fim frustrați de situația pe piața roamingului. Mă uit la colegul Roder din Danemarca și dacă eu l-aș vizita pe colegul meu la Copenhaga și aș uh, da un telefon în Suedia, aș uh, scoate destul de mulți bani din uh, buzunar și același lucru e valabil dacă aș intra pe internet pe mobil. Dacă el vine la mine și dacă Uh, și, eu dacă sun uh, tot la mine în țară, nu mă costă nimic, fiindcă am uh, un, uh, un tarif fix. Acest lucru arată că există niște probleme pe piață, niște carențe um, care afectează această piață modernă. Nu avem pentru această piață modernă o piață unică, avem 27 de piețe diferite. Uneori mă gândesc de ce, de ce se întâmplă asta mi se spune că sunt tot felul de probleme tehnice, dar Dar eu cred că aici e o situație de genul televizorului alb-negru. Faptul că mai avem acest sistem de roaming național este ca și cum am avea încă în sufragerii televizoare alb-negru. E învechit. Și această provocare trebuie să fie lansată operatorilor, dar este o provocare care ne privește și pe noi. Trebuie să ne descosorosim de această problemă fundamentală, fiindcă altfel discutăm la nesfârșit despre plafoanele tarifare și, bineînțeles, toată lumea dorește să uh, le reducă nivelul, dar nu vom avea ocazia. Dacă privim puțin înapoi, ne dăm seama că problema acestor plafoane a fost uh, încă de la început și domnul Lambert spunea acest uh, lucru de la început, au fost cartelurile. Fiindcă se creează prin aceste plafoane carteluri și se legitimizează un preț fix. Și am văzut că prețurile nu au scăzut mai mult. Mulțumesc, Angelica, pentru prezentarea ei și vreau să vă spun că și eu îmbrățișez această abordare modernă a Comisiei de cuplare și așa mai departe. Uh, Aș dori să vă spun în egală măsură că avem nevoie aici, în activitatea noastră, iar uh, Angelica s-a ocupat de acest uh, subiect uh, cu mare, în mare amănunt și aici trebuie să discutăm despre faptul că nu e vorba doar de prețuri, ci și de tehnologie. Paul Rubic a vorbit despre uh, Wi-Fi. Noi aici putem să transmitem apeluri internaționale prin uh, tehnologii, diverse tehnologii, Skype, de pildă, care nu fac decât să ocolească problema care există. Noi trebuie să ne asigurăm că în momentul în care ne ocupăm de această legislație, nu, um, nu tragem după noi problemele vechi. Trebuie să în, încercăm să avem soluții noi, uh, noi modele de afaceri și, în egală măsură, trebuie să creăm noi șanse uh, Mă bucur foarte mult că s-a votat acest raport privind noua politică cu privire la spectrul de frecvențe, dar noi lărgim uh, și deschidem acest spectru de secvențe și apar noi posibilități, poate chiar și licențe paneuropene și astfel de probleme ar putea fi rezolvate. Da, și se deschide ușa și altor tehnologii. Este foarte important acest lucru. Trebuie ca, în primul rând, noi, în activitatea noastră, să nu punem bețe în roate a acestor revoluții, ci invers. Da, nu s-a vorbit despre asta până acum, dar trebuie să vă spun că avem nevoie de o perspectivă foarte clară. Trebuie să înțelegem că ce se întâmplă acum este o, este o situație uh, învechită situația televizorului alb-negru și trebuie să renunțăm la televizorul alb-negru să avem și noi televizor color ca toată lumea. Merkis, Julia. Eh, dank u voorzitter. Ja, over eh, leven in eh, het verleden en heden. Mulțumesc. Da, într-adevăr, da, tocmai ați făcut analogia cu televizorul alb-negru și sunt de acord. Cred că noi vorbim aici despre un sistem care practic nu funcționează corect Poate sunt eu naivă și nu înțeleg de ce trebuie să tot vorbim despre aceste plafoane de prețuri. Că dacă avem într-adevăr o piață internă și dacă asta ne dorim în Europa, să înseamnă că există o piață care nu se face nicio distinție între nivelul național și cel european, între operatorii naționali și europeni. Deci nu contează dacă faci convorbiri transfrontaliere sau nu, pentru că e aceeași, una și aceeași piață europeană nu contează dacă ești în Olanda, Belgia, la Strasburg, prețul trebuie să fie același. Însă, dacă examinăm cum stau lucrurile, atunci ne putem întreba ce se întâmplă cu aceste plafoane uh, în 2016. Cred că poate trebuie să examinăm situația mai atentă, trebuie să fie făcută o evaluare. Uh, pentru că totuși nu există nicio garanție că, că prețurile vor scădea la acea dată. Și că um, pe de altă parte consumatorii vor, se, bo- se vor bucura de o reală protecție. Și în legătură cu consumatorii, vreau să spun că noi cu toții suntem consumatori. Și eu adesea mă aflu în situațiile descrise aici. Acum nu știu dacă nu, cumva consumatorii nu văd pădurea din cauza copacilor. Eh, sunt tot felul de contracte, există reduceri pentru anumite țări, eh, Statele Unite face parte dintr-un alt sistem, Asia la fel. dacă consumatorii dispun, uh, o altă întrebare este dacă uh, consumatorii dispun de toate datele în mod transparent ca să poată să facă o alegere în cunoștință de cauză. Sunt uh, de acord cu Lambert, nu cred că ar trebui să mai există acest sistem tip cartel. Sigur, noi dorim să uh, lucrăm într-un context de, com- de concurență și de piață deschisă. Sigur, sunt uh, uh, diferențe foarte mari între prețurile gros și în detalii. Cred că marjele sunt uriașe și trebuie să uh, ne gândim și la acest aspect și eventual să rezolvăm situația și trebuie să avem și un uh, nivel de protecție adecvat hun ouders ook met hele onaangename... Trebuie să ne gândim și la situația uh, minorilor, pentru că uh, ei utilizează uh, uh, aparatele și părinții plătesc factura. Dați ah, ah, uh, thank, mulțumesc, domnule președinte. Ah, cred că um, faptul că discutăm uh, din nou de regulamentul uh, privind roamingul um, este extrem de important, pe de o parte, pentru că este nevoie să îmbunătățim uh, concurența pe piață și competiția, dar în același timp pentru că nu avem o piață internă europeană în privința serviciilor de telefonie mobilă. Uh, și spun lucrul acesta pentru că, din păcate, prețurile diferă. Deci, uh, în Europa, pentru a avea o piață internă comună, ar trebui să avem o convergență a prețurilor uh, Uh, pentru telefonia mobilă atât în uh, sistem național cât și în sistem uh, roaming. Cred că aceasta trebuie să fie inta noastră prin acest regulament. Sunt de acord cu a introduce o revizuire a regulamentului și nu a stabili a priori de pe acum un termen la care reducerile, plafonările de tarife ar trebui să înceteze de aceea voi fi în um, favoarea unui amendament care să introducă o clauză clară de revizuire a regulamentului înainte de a lua orice decizie privind uh, încheierea uh, perioadei de plafonare a tarifelor. Uh, de asemenea, cred că este extrem de importantă calitatea serviciilor și trebuie să ne asigurăm că acest regulament va permite și dezvoltarea și întreținerea infrastructurii este bine să intre noi operatori susinem noi operatori dar în acelai timp trebuie să ne asigurăm că infrastructura existentă este întreinută i dezvoltată pentru că asta înseamnă nite investiii asta înseamnă un efort din partea uh, celor care dein infrastructura i el trebuie să se regăsească i să poată fi uh, sprijinit în mod uh, adecvat. sunt pentru introducerea unor criterii de performană Uh, așa cum uh, sublinia și domnul rbig uh, nu cred că este permis și acceptabil să poți să primești un SMS în sistem roaming după câteva zile, când nici nu mai ai nevoie de acea informație, poate, și oricum... Deci ar trebui impuse nite criterii foarte clare de performanță privind ajungerea la destinatar a unui SMS transmis Uh, solicit să avem nite prevederi foarte clare privind rolul autorităilor de reglementare în eliminarea interferenelor în continuare există interferene uh, i uh, din acest motiv suferă consumatorii atât în interiorul uniunii europene evident în vecinătatea frontierelor interne dar mai ales la grania externă a uniunii europene acolo unde țările vecine Uniunii Europene nu au un astfel de regulament privind uh, plafonarea tarifelor. Mă opresc aici, uh, susțin abordarea doamnei uh, Nibler. Cred că ne dorim cu toții o piață cât mai competitivă privind aceste servicii. Este un domeniu de viitor, apar noi servicii, apar noi cerințe din partea utilizatorilor și de aceea trebuie să ne asigurăm ca oferim consumatorilor uh, informaiile i condiiile de care au nevoie dar în acelai timp i operatorii au condiiile necesare fie pentru a intra pe piaă i a avea deci o competiie uh, cât mai uh, bună i în acelai timp să asigurăm condiiile dezvoltării i întreinerii reelei. mulumesc. Bun, și acum am plăcerea să dau cuvântul Comisiei. Domnul Vezaterava, bine am pronunțat? Vă rog, aveți cuvântul. Haideți să facem aceste comentarii din partea comisiei până vine doamna comisar, da? Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult pentru comentariile primite. Mă bucur că există o uh, susținere uh, pentru aceste măsuri structurale. Este adevărat că regulamentul care a impus doar o plafonare a prețurilor nu a soluționat problemele în lumea roamingului și că trebuie să ne gândim la pași alternativi. Și credem că soluția măsurilor structurale este una de perspectivă. S-a mai discutat uh, despre mm, modalitatea tehnică oportună și dacă cumva această modalitate de implementare ar trebui definită și detaliată în propunere. Noi eh, am dat eh, eh, noi am oferit o soluție tehnică, cea de IMSI dual, care credem că este o oportunitate atât pentru ofertanții operatorii existenți, cât și pentru cei noi de a intra în roamingul de date în altă țară decât țara în care sunt înregistrați. Este important indiferent de ce soluție vom aborda până la urmă și vom accepta, este important să adoptăm o soluție care să permită intrarea uh, pe piață a noilor operatori și ca în același timp să fie ușoară de adoptat și pentru utilizatorii finali. Deci, intrarea pe piața roamingului trebuie să fie facilitată atât pentru operatorii noi cât și pentru uh, clientul final și trebuie să stârnească competiția. Accesul trebuie să fie facil și pentru consuma consumatorii final, nu numai pentru providerii de internet. Cu siguranță că ați auzit că pe lângă dual IMSI există și așa numită soluție IMSI unică, single IMSI solution, și uh, uh, doamna Vălean întreba dacă există posibilitatea să selecționez un, un uh, uh, operator de roaming într-o țară pe care o vizitez. Există soluții tehnice pentru acest lucru, în special pentru traficul de date. Doamna Nibler se întreba oare ce ar însemna să uh, implementăm decumplarea și cum ar decurge acest lucru. Ce ar însemna în practică? Uh, aplicând soluția dual IMSI, uh, este necesar să schimb cardul SIM, deci ar trebui ca uh, utilizatorul final să dețină un card SIM uh, care este pregătit pentru această soluție tehnică de tip dual IMSI. Uh, deci ar trebui schimbate cardurile SIM. Și atunci s-ar putea, în roaming, s-ar putea alege și un operator alternativ de date, de transfer de date în roaming. La single IMSI ar fi doar o, o, un singur card SIM, și, dar Uh, și acesta ar permite uh, operat, uh, în regim de roaming păstrarea operatorului de voce autohton, dar alegerea unuia diferit, alternativ pentru date. Există diferențe în ce privește detaliile tehnice ale acestor două soluții, și uh, cu siguranță că le vom aborda în detaliu în cele ce urmează. În ce privește uh, plafoanele uh, de preț și nivelul la care se află momentan, această propunere trebuie văzută ca un pachet de măsuri. Odată măsurile structurale care au ca menire creșterea competiției și în același timp protecția consumatorilor prin plafoane maxime de prețuri. Dacă vrem să oferim uh, stimulente pentru intrarea unor noi operatori pe piață, trebuie să avem, fim atenți la nivelul la care uh, uh, setăm aceste plafoane, pentru că plafoanele prea scăzute nu vor constitui un stimulent pentru intrarea pe piața noilor operatori. Și acesta trebuie să fie punctul de pornire pentru, pentru orice măsură concretă sau stabilire de prag. Înțeleg că există un entuziasm mare pentru reducerea uh, plafoanelor. Um, uh, știm că roamingul crește foarte mult ca fenomen și că um, momentan prețul uh, este foarte mare, facturile șoc încă sunt multe. În același timp trebuie să ne gândim că această piață este poate cea mai dinamică piață de roaming Uh, este mult mai dinamică decât piața de uh, transfer de tip voce sau SMS. Deci nu trebuie să intervenim în uh, elementele de competitivitate, ci trebuie să facem așa încât piața să rămână dinamică în continuare. În în ce privește cooperarea între operatori și posibilele înțelegeri de tip cartel. Doctor, domnul Höckmark a spus că uh, uh, din păcate plafonarea prețurilor îi ajută pe operatori să se înțeleagă între ei uh, în acorduri de tip cartel pentru că ei se uh, pot înțelege să rămână la acel plafon sau să coboare doar puțin sub acel plafon. Și uh, tocmai de aceea sunt atât de importante măsurile structurale, adică să ne depărtăm cât se poate de repede de plafoanele de prețuri maxime pentru a nu oferi uh, operatorilor de pe piață posibilitatea de a se înțelege la un anumit nivel. În ce privește solicitările pentru mai multă transparență, Um, și posibilitatea um, de a include uh, factură, în facturare în mod defalcat și roamingul um, este o chestiune pe care o putem uh, explora. Trebuie să ne asigurăm doar că această măsură, într-adevăr, se încadrează în domeniul de aplicare al regulamentului. regulamentului. În același timp, trebuie să nu uităm că tot ceea ce vorbim noi aici vizează doar roamingul intra-european și nu putem, nu putem extinde prevederile acestui regulament asupra roamingului în țări terțe. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru comentariile care ne-au fost de mare folos. Mulțumesc! Mulțumesc și dau în continuare cuvântul doamnei Angelica Nibler pentru remarci uh, finale. Mulțumesc, uh, vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru multele sugestii, pentru ideile pe care le-am primit azi, dar și pentru prime evaluări ale uh, acestei propuneri a Comisiei Eh, cred că în anumite sectoare suntem de acord că vrem mai multe competiție, eh, că vrem să respectăm eh, interesele consumatorilor. Eu mă bucur să colaborez cu dumneavoastră, nu voi intra în alte detalii S-a vorbit deja suficient astăzi despre acestea și cred că în consultările ce le vom avea cu raportorii din umbră, cu ceilalți colegi care doresc să participe, vom avea posibilitatea să clarificăm detaliile acestei dezbateri. Pe 20 decembrie cred că putem organiza mini-audierea, ar fi foarte binevenită, ca să vedem și care sunt criteriile tehnice, premisele uh, un, facilitării uh, accesului clientului final la operatori alternativi. Um, cred că uh, oricum va trebui să ne consultăm și cu președinția care urmează. Uh, deci voi încerca să integrez toate aceste sugestii și uh, abia aștept discuțiile și dezbaterile cu colegii și colegele. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc și eu. Nu pot să vă spun nimic în legătură cu termenele concrete, dar că vă pot să vă spun că vom încerca să organizăm în decembrie această mini-audiere, deci este foarte important ca propunerile din partea grupurilor parlamentare să ne parvină până atunci, uh, să ne faceți propuneri, nu prea multe, dar propuneri suficiente pentru a constitui un panel de experți uh, competenți și, și eu am toată încrederea că până la sfârșitul decembrie, înainte de Crăciun, vom putea avea această, această audiere. Mulțumesc și cred că putem încheia acest punct de pe ordinea noastră de zi și putem trece la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, vizita doamnei comisar Hedegaard, care, iată, în aceste secunde ni se va alătura și continuăm dezbaterea cu dumneavoastră. Mulțumesc!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 Äh, Doamne și domnilor, am deosebită onoare să salut în rândul nostru pe doamna comisar Hedegaard, comisarul competent pentru problemele eh, modificărilor climatice. Am mai avut, eh, de altfel, plăcerea de a mai discuta cu doamna comisar, dar în următoarele zile, săptămâni, luni, au, vor avea loc niște evenimente importante care uh, impun o coroborare a pozițiilor noastre și o mai bună coordonare a modului nostru de procedură. Interesul Comisiei ITRE eh, de participare la această dezbatere climatică este foarte mare și de aceea vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru faptul că ați venit aici. Eh, vă rugăm să vă faceți scurta prezentare, după care vom avea și un schimb de opinii. Da, mulțumesc, domnule președinte, primar membre Comisiei. Uh, e o mare plăcere pentru mine să mă întâlnesc din nou cu dumneavoastră ca să avem un schimb de opinii. Și știu că astăzi vă interesează mai degrabă să știți mai multe despre perspectivele pentru conferința legată de climă de la Durban, dar dați-mi voie să vă fac câteva considerații în legătură cu dialogul structurat, uh, cu programul de lucru al Comisiei, că Ă, Comisia ă, marțea viitoare își va adopta programul de lucru pentru 2012 și președintele Barodul va prezenta după adoptarea sa la plenar. Combaterea schimbărilor climatice rămâne una din prioritățile Comisiei Europene și pentru 2012 după cum a spus președintele Barozo în recentul său discurs despre starea Uniunii a spus și citez că uh, locuri de muncă durabile vor apărea dacă ne concentrăm pe inovare și noi tehnologii, inclusiv tehnologii ecologice, uh, pentru ca uh, ecologia și creșterea să meargă împreună. Am încheiat citatul. Deci, iată o provocare dublă. Și eu sunt convinsă că lupta împotriva schimbărilor climatice și creșterea economică pot merge împreună. Președintele, de asemenea, a adresat o scrisoare președintelui Buzek Ehm, și prin care spunea că viitorul buget UE este un element cheie pentru susținerea ambițiilor noastre în domeniul climei. Putem face multe în domeniul eficienței energetice și dacă facem lucrurile cum trebuie, putem și astfel să creăm locuri de muncă și creștere economică în Europa. În uh, acest spirit, în cursul acestui an, principale realizări ale politicilor noastre pe, pentru schimbările climatice au fost adoptarea foie de parcurs 2050 spre o economie competitivă cu emisii scăzute de carbon și punerea climatului pe prim planul bugetului european. Am avut ocazia să discutăm această foaie de parcurs pentru 2050 de mai multe ori, deci nu voi intra în detalii, dar uh, vă spun că se poate vedea clar uh, că noi vedem uh, politicile pentru climă eficiente, o securitate energetică îmbunătățită ca să creăm locuri de muncă pentru inovare. Vedem astea ca toate lucrurile acestea împreună. Orice facem noi la comisie, uh, noi avem grijă să alegem instrumentele care mm, să ia în vedere toate aceste aspecte. Sigur, eu urmăresc uh, cu interes discuțiile dumneavoastră pentru pregătirea avizului domnului Pirilo și, sigur, reacțiile dumneavoastră sper că ne vor susține abordarea. Domnul Pirilo a cerut mai multe resurse, mai ales pentru o eficiență energetică sporită și uh, asta mă face să ajung direct la următorul punct. În comunicarea sa privind uh, următorul cadru financiar multianual, Comisia a decis să accelereze uh, um, accentul pe climă viitorul buget UE cu aproximativ 20% din bugetul total uh, care vor trebui să susțină uh, scopurile de luptă împotriva schimbărilor climatice. Uh, pe linie cu înființarea portofoliului meu nu, înse- nu înseamnă că dacă avem un buget mare, totul e pentru acțiuni pentru climă, dar e vorba și de transport, infrastructură, energie, toate aceste domenii uh, trebuie implicate pentru atingerea scopurilor stabilite. Cred că am trimis un mesaj clar și eu cred că, de exemplu, dacă vorbim despre eficiență energetică, îmbunătățirea rețelor energetice, contoare inteligente, eficiență energetică mai bună în sectorul locuințelor, sunt multe domenii unde pot fi create locuri de muncă foarte rapid în sectorul construcțiilor, unde e nevoie disperată de creștere economică, locuri de muncă care nu ar fi transferate mai apoi în China sau în altă parte. Apoi, recent am transmis statelor membre și Parlamentul European spre informare uh, măsura prin care se implementa directiva pentru calitatea combustibilului privind o metodologie pentru combustibilele fosile Comisia se va ocupa de toate uh, combustibilele cu uh, emisii de uh, gaz într-un singur mod, inclusiv uh, valori pentru uh, șisturi și uh, nisipuri. Uh, după discuții cu state membre, sigur, măsurile vor fi supuse și Parlamentului pentru evaluare. Aici e important că să știți că metodologia noastră uh, va fi în paralel cu metodologia pentru uh, combustibile bio, care se referă la valori diferite, sigur, în funcție de diferite combustibile. Apoi, în ce privește directiva calității combustibilului, serviciile Comisiei finalizează lucrările pe o evaluare de impact și propuneri legislative uh, din uh, schimbările indirecte de utilizare de teren, uh, știu că e foarte complicat, dar scopul e să încercăm să nu ajungem în situația în care noi să ne angajăm masiv pe carburanți bio și să intrăm în contradicție cu aspecte legate de siguranța alimentară. De aceea lucrurile sunt importante. Știu că propunerea este așteptată de mult timp și că, sigur, a luat mai mult timp decât se prevedea, dar sunteți de acord, nu? Că e de acord ca lucrurile să fie făcute așa cum trebuie. Cred că am făcut progrese uh, importante în ultimele luni și sper că vom putea adopta o propunere în comisie până la uh, sfârșitul acestui an. Aș dori de aceea să uh, mai spun ceva, domnule președinte. Sunt convins că va interesa și comisia dumneavoastră. E vorba de problema inclu- includerii aviației în uh, uh, sistemul european de comercializare de uh, cote de emisii. A- aș spune doar că ați văzut săptămâna trecută, desigur, că OACI, Organizația Internațională pentru Aviație Civilă, a luat o decizie, a dat în presă că multe uh, părți terțe au protestat E important ca și Parlamentul să-și reamintească uh, ce s-a întâmplat din 1997. Uh, Europa a încercat ca uh, să fie, există un regulament internațional în această zonă și încă mai încercăm. În 2008, Parlamentul cu 27 de state membre și Comisia la acea oră au decis să facă aviația parte a acestui program de comercializare de cote de emisii în Europa pe linie cu ce OACIA decis încă din 2004 în care atunci a luat o decizie uh, și a spus că dacă dorim să uh, rezolvăm problemele legate de schimbările climatice, să adoptăm un, un program de schimb de emisii și ar fi bine să începem la nivel regional. Sigur că a fost important să facem lucrurile așa încât să nu afectăm uh, liniile aeriene și companiile europene. De aceea, pentru toate avioanele care sosesc și pleacă din Europa, uh, trebuie să aplicăm acest program și toate liniile aeriene să fie pe picior de egalitate, europene și nu. Bine, voi reveni dacă aveți întrebări, dar vreau să spun că asta e legislația, nu e nicio idee fantezistă. Când s-a întocmit legislația, Eh, lucrurile au fost gândite și oamenii s-au gândit și la consecințele acestei legislații. Lucrurile astea poate nu sunt reflectate în presă, dar noi încercăm totdeauna să avem un dialog cu uh, principalele țări care au protestat împotriva acestei legislații, pentru că știți că în legislația noastră există o prevedere că dacă o țară terță are măsuri echivalente, uh, atunci ei pot fi scutiți de la aplicarea legislației noastre. Deci noi suntem deschiși, dacă o țară vrea să facă lucrurile diferit, poate, poate să le facă. Noi avem dialog cu Rusia, China, SUA și alții. Și în final aici vreau să vă spun că ați văzut o opinie preliminară din partea din 6 octombrie eh, din, de la Curtea Europeană de Justiție. E vorba de un aviz preliminar care uh, se referă la uh, uh, un caz adus în fața instanței europene de liniile aeriene americane. Avizul preliminar a spus foarte clar. A respins acuzațiile americanilor, a spus că nu este adevărat că legislația europeană se opune convenției de la Chicago, că nu e adevărat că uh, se opune deciziilor OACI, că se opune uh, deciziilor ONU, nu este un impozit, și nu se aplică extrateritorial. Deci, iată, avizul preliminar ne-a sprijinit pe noi, pe europeni. Sigur că oamenii vă vor pune întrebări legătură cu acest punct, dar ați mai spune ceva că uneori lucrurile nu sunt înțelese bine în presă. Eu am văzut estimări, uh, adevărate fabulații. Se spunea că va fi un preț sporit cu 50 de dolari, dar aceste lucruri uh, nu sunt adevărate. Noi vorbim de aproximativ 10 euro. 85% în primul an, 82% în anii următori vor reveni uh, linile aeriene în mod gratuit. Deci, un zbor de la Londra la New York e 1,5 euro, dacă vorbim de un zbor de la Frankfurt la Beijing, cam va fi aproximativ 2 euro. Sper că sunteți de acord că ar fi greu să găsim pe cineva care ar dori să facă o escală, să spunem, la Abu Dhabi sau Dubai, ca să economisească 2 euro. Dacă ei pot să-și permită, pot să-și permită un bilet de la Hong Kong sau Beijing în Europa nu își vor mai pierde vremea și nu vor mai irosi și carburantul uh, pentru ca să economisească doar 2 euro. Deci e important să uh, avem o imagine corectă asupra proporțiilor. Dacă îmi permiteți, voi spune câteva lucruri despre principalele priorități ale programului de lucru pentru următorul an. În primul rând, implementarea la timp a pachetului climă și energie. Asta va fi o prioritate cheie, mai ales în Europa. Uh, știm, știm că se va începe în EU ETS în 2013, apoi avem anumite inițiative importante la nivel european, o revizuire reglementările privind emisiile de dioxid de carbon de la mașini, autovehicule, uh, sunt esențiale aceste măsuri ca să reducem emisiile în sectorul transporturilor. În ce privește emisiile din sectorul maritim, avem o preferință pentru acțiune globală, dar Ni s-a spus uh, de către Parlament că dacă nu există un rezultat la nivel internațional aici până la sfârșitul anului, atunci trebuie să pregătim un mod european de a rezolva această problemă. Nu intru în detalii, voi reveni, dar vă informez că Comisia pentru Transporturi și cu noi în ultimii ani am organizat un forum cu număr de întâlniri cu uh, diferiți actori europeni, reprezentanții ai sectorului, să discutăm cu ei, ca să vedem cum îndeplinim această obligație uh, însărcinare din partea Parlamentului și Consiliului. Uh, finally, for next year, we intend to revise the FCAS legislation as a follow-up. Apoi intenționăm să, intenționăm să revizuim legislația privind F-gazul pentru a reduce și aici uh, emisiile și în 2012 trebuie să continuăm să avem atitudine activă în uh, negocierile internaționale cu obiectivul de 2, de 2 grade Celsius. Asta depinde de rezultatul de la Durban. Vom vedea, domnule președinte, ce se va întâmpla. Eu sper, nu voi intra aici în uh, detalii, vă spun doar că uh, la Durban există trei elemente importante. Deci să vedem cum să implementăm toate lucrurile care au fost deja convenite la Cancun. Poate pare plicticos pentru politicieni, dar vă pot spune, e o listă foarte lungă de lucruri care trebuie puse în practică. Nu, nu ajunge doar să se ia decizii pe hârtie. Sunt multe lucruri, comisii pentru tehnologie, finanțare, silvicultură, modificarea utilizării terenurilor, multe lucruri care vor trebui puse în practică uh, ca să facem progrese la Durban. Asta pe de o parte. Apoi sunt zone de care nu ne-am ocupat la Cancun. Am, ocup, am, am uh, menționat aviația, transportul maritim, uh, îmbunătățirea mecanismului de dezvoltare ecologică, apoi proiectele de care să beneficieze țările mai puțin dezvoltate, să avem o abordare globală și aici va fi un grup de probleme uh, pe care trebuie să ne concentrăm la Durban și apoi în final, domnule președinte, se mai pune și problema unui, unei, unui al doilea angajament uh, în legătură cu protocolul de la Kyoto. Veți auzi multe din presă, desigur, când va începe conferința sigur se spune că Europa trebuie să-și uh, asume un al doilea angajament uh, în urma protocolului de la Kyoto. Acum, uh, la, anul viitor va expira prima perioadă de angajament. Nu e vorba de convenție, ci de prima perioadă de angajament. Aici am spus după cum urmează. Dar, într-adevăr, Europa ar fi dornică să-și asume un nou angajament, o nouă perioadă deși știm că Rusia, Japonia și Canada nu vor face acest lucru, însă am spus foarte clar de asemenea că vom face acest lucru doar cu anumite condiții. Condiții legate de integritatea mediului, acum nu intru în detalii, dar și cu condiția ca și alte economii mondiale majore să ne spună clar când își vor asuma și ele anumite angajamente precise. Asta înseamnă că înțelegem că nu putem avea un acord obligatoriu după cum am dorit noi. Nu vom avea acest lucru la Durban. Vedem ce se întâmplă în Statele Unite și în alte părți ale lumii. Dar ce sens are ca Europa să-și asume un nou angajament dacă alții nu ne vor urma exemplu sau măcar să-și asume anumite angajamente concrete și ei. De aceea trebuie măcar să avem o foaie de parcurs, un mandat la Durban cu, niște, cu un calendar foarte precis cu, în care toate economiile uh, majore din lume, SUA, Brazilia, China și alții, să ne spună clar când își vor asuma angajamente și ei. Și în ultimul rând, domnule președinte, Știți că avem astăzi o abordare pe două direcții, țările în curs de dezvoltare, care nu sunt obligate să facă nimic conform acordului a Kyoto, pot face, pot face lucruri în mod voluntar, dar nu sunt obligate. Noi, țările dezvoltate, pe de altă parte, noi suntem uh, obligați să avem anumite rezultate. Eu întreb, în lumea secolului 21, uh, cât să mai continue această diviziune? China, de exemplu, e o țară din cur- în curs de dezvoltare ca Mali sau Malawi? Cred că e clar că lumea trebuie să meargă în aceeași direcție. Noi ne asumăm anumite angajamente și țările dezvoltate, sigur, își asumă angajamente uh, mai însemnate decât țările în curs de dezvoltare. Dar de, de ce nu ar trebui ca angajamentele noastre ale tuturor să, să, să aibă aceeași valoare uh, juridică. Asta vom întreba noi la Durban. Vă imaginați că discuțiile nu vor fi foarte ușoare, dar sunteți probabil de acord și că în, în lumea secolului 21 trebuie să ne punem de acord că depindem unii de alții și nu putem să avem o abordare pe două nivele dacă numai unii își asumă angajamente și obligații, uh, acestea fiind asumate doar de un grup uh, limitat de țări. Țările care nu aparțin de OECD, ni s-a spus ieri, acum uh, reprezintă 70% din consumul de energie. E clar că economiile emergente vor trebui și ele să fie parte a soluției sau nu putem să mai stăm sub cele două grade Celsius. Deci asta este marea întrebare la Durban, domnule președinte, după cum spuneam, Europa, sigur, dorește să păstreze cele realizate până acum, dar trebuie să știm că trebuie să avem un calendar mai strict și să vedem și când alții uh, vor face ceea ce facem și noi. Sigur, se va pune și problema finanțării Știm că finanțarea e foarte importantă. Europa, până la urmă, își respectă angajamentele de la Copenhaga, dar n-a trebuit să creadă nimeni că singurul rezultat de la Durban ar ar fi legat doar de finanțare pe termen lung și atât. Ci trebuie să, după Durban, să venim cu un pachet echilibrat. Noi nu vom plăti bani dacă aceștia nu vor susține niște programe specifice și concrete. Dar așa se joacă jocul. La trei săptămâni după uh, demararea Durban, știu că nu va fi ușor, dar experiența mea anterioară îmi spune că multe țări vor începe să treacă de partea Uniunii Europene pentru că ele înțeleg că dacă ne, angajăm, dacă ne asumăm angajamente fără condiții, atunci va fi foarte greu să sperăm că Durban va fi un succes pentru mediu nu putem doar noi să ne asumăm angajamentele, trebuie și alții să ni se alăture. Asta sperăm să obținem la Durban. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc, doamna comisar, din tot sufletul pentru uh, aceste uh, reflexii uh, de principiu uh, fundamentale, aș zice, în legătură cu ce ne așteaptă. Și dacă sunteți de acord, atunci uh, uh aș. Uh, Eh, continua cu înscrierile cuvânt ale colegilor. Eh, doamna eh, Iordan. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumim foarte mult, domnul comisar Hevegar, pentru prezența dumneavoastră în mijlocul nostru. Apreciem deschiderea dumneavoastră în întâlnirile atât cu Envi cât și cu ITRE. Trei comentare. În primul rând, Ați vorbit de, deci, de calendarul de până în 2050 care urmează fie, să fie adoptat anul viitor. Eu sper că atmosfera în Consiliu va fi ceva mai pozitivă uh, în cele ce urmează. Eh, documentul de referință va fi tratat altfel și în Parlamentul eh, European. El este un document de referință și pentru economie, este o, un document foarte, impăț, eh, foarte ambițios care mm, are menirea de a încerca să ne ofere stabilitate până în 2050. Și vă întreb în legătură cu acest document, în opinia noastră, nu neapărat ca opinie formală a Comisarului de Mediu, Uh, dacă uh, se adoptă acest uh, plan de măsuri până în 2050, ce credeți că va trebui să schimbăm până în 2020 ca să atingem obiectivele până în 2050? Asta a fost prima întrebare. În al doilea rând, vorbeați despre uh, implicațiile bugetare și despre uh, Eh, pretenția ca cel puțin 20% din buget să fie eh, alocate lupte împotriva modificărilor climatice. Sincer să fiu, cred că ar trebui să fie chiar o parte mai mare a bugetului alocată pentru că aici eh, intră și fondurile pentru agricultură și fonduri de coeziune și structurale. Aș vrea să vă spun că bugetul Uniunii Europene susține în principiu proiecte mari Însă atunci când vine vorba de modificările climatice, trebuie să ne gândim că și proiectele mici sunt foarte importante. Și atunci pledoarea mea este următoarea. Acele uh, măsuri care sunt uh, definite ca măsuri de combatere a uh, modificărilor climatice trebuie să poată fi accesibile și pentru uh, uh, proiecte mai mici. În al treilea rând, în legătură cu Durban, cred în și eu că avem nevoie de o abordare realistă. Iar dacă Uniunea Europeană va face exact așa cum uh, prevedeți dumneavoastră, va fi foarte bine. Am însă o întrebare în legătură cu Kyoto 2, a doua fază de, aplica, de implementare. Spuneți că Uniunea Europeană este de acord cu această a doua fază de implementare, dar sub anumite condiții anume că anumite mari economii se alătură eforturilor noastre. Și atunci aș vrea să știu când și în ce fel credeți că vor fi formulate astfel de angajamente. Conform experților, ar trebui să ne reducem emisiile de CO2 până cel târziu în 2015. Însă, în contextul Durban, este foarte important să uh, realizăm care este mecanismul tehnologic pentru a face acest lucru. Noi, oricum, trebuie să facem orice și tot de ce ne stăm putință, de fapt, pentru a utiliza peste tot în lume doar cele mai bune tehnologii de reducere a dioxidului, emisiilor de dioxid de carbon. Avem deja aceste tehnologii, dispunem de ele, dar în ce privește utilizarea celor mai bune practici și transferul de tehnologii, cred că trebuie ca acest transfer să fie tratat cu prioritate. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamna Merkis! Uh, thank you, Chair. Thank you, Commissioner, for your... Uh... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, domnule comisar, uh, pentru prezentarea dumneavoastră amplă. Se vorbește peste tot despre inovare. Cu toate acestea, observ că e greu de atins inovarea. E alunecoasă ca săpunul nu putem să o apucăm cu fermitate, ne tot scapă printre degete. Acest lucru reiese din toate planurile comisiei. Există o aplicare către cercetare, dar nu, nu se face suficient. Este un cuvânt uh, care atrage atenția, folosit peste tot, inovare, inovare, dar întrebarea este în ce direcție se îndrept, îndreaptă inovarea. A, aceasta este o remarcă de ordin general. Vorbim despre creștere verde, ecologică, uh, dar uh, acest caracter ecologic a, fost, a avut foarte mult de suferit în urma crizei. Cum putem să punem accent pe creștere ecologică, verde, dat fiindcă investițiile se îndreaptă în alte direcții. Ne-a spus apoi, da, într-adevăr, dat fiindcă creșterea trebuie să meargă mână în mână cu crearea de locuri de muncă. Nu dorim să pierdem locuri de muncă în uh, favoarea Chinei, dar vedem că prin directive, cum ar fi directiva ROS de anul trecut, nu se, amen, nu se modifică lucrurile pentru ca panourile uh, solare, astfel încât pentru panouri solare, de pildă, uh, foarte multe produse toxice din China sunt interzise și noi nu reușim să ne protejăm piața, nu reușim să ne ocrotim piața. Eu, uh, eu cred că avem foarte multe elemente bune care trebuie ocrotite și să nu uităm acest lucru. Iar prin toate directive trebuie să existe un sistem de control pentru a vedea dacă până la urmă se generează locuri de muncă în Uniunea Europeană dacă acțiunile pe care le facem noi nu, sunt, nu au doar caracter ecologic, uh, dar uh, eșuează în generarea locurilor de muncă. Clima a căpătat o nouă dimensiune, eficiența resurselor, dat fiind că există o penorie materiilor prime, se pune foarte mult accent pe eficiența resurselor în contextul epuizării resurselor naturale. Dumneavoastră este limpede faptul că puneți mare accent pe emisiile de dioxid de carbon, dar uh, ar trebui să, se, să existe o sinergie cu întreg aspectul uh, resurselor uh, naturale și cu uh, uh, summitul uh, um, UE plus uh, 20 de anul viitor. Trebuie să existe o legătură între toate aceste aspecte. Apoi, ar mai fi câte ceva de spus cu privire la eficiența resurselor, care este extrem de importantă și care ar putea să ofere foarte multe locuri de muncă și să aducă avantaje la nivelul emisiilor de dioxid de carbon. Noi uh, nu am uh, inclus și gospodăriile în directiva privind emisiile de dioxid de carbon. Nu am inclus și locuințele sociale în dacă dorim să avem eficiență 100%, de ce nu intră, de ce nu, acope, de ce nu includem toate clădirile, toate um, și, și în ceea ce privește sectorul aviației, da, trebuie să dăm dovadă de ambiție, iar a, aici lucrurile au fost cam tărăgănate. Într-adevăr, trebuie să fim fruntași, dar eu mă gândesc la Copenhaga, nu mi iese din minte ce s-a întâmplat la Copenhaga. Am avut ambiții foarte mari, am fost uh, îndrăzneți, dar uh, am eșuat. Mi-e teamă că asta se va întâmpla și cu sistemul de tranzacționare a emisiilor și în sectorul uh, aviației, fiindcă vor fi reacții puternice. Și oare nu acționăm prea târziu? Ce se întâmplă dacă uh, companiile care se confruntă cu criza economică actuală vor da faliment în contextul nostru, s-ar putea până la urmă să câștigăm, s-ar putea ca SUA și China să ni se alăture, dar s-ar putea să fie prea târziu. Să fie o victorie um, care nu valorează nimic. Și dacă tot vorbim despre sectorul aviației, de ce nu schimbăm și regulile TVA? de ce nu eliminăm derogările pe care le-am acordat sectorului aviației? Și așa face privește Durban. Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Punerea în aplicare joacă un rol hotărător aici. Este foarte important să avem planuri bine puse la punct, dar și mai important este ca acestea să fie puse în aplicare cum trebuie, așa cum ne doream de la început. Cu toții dorim să ajungem la o înțelegere la Durban. Așa am sperat și la Copenhaga, am avut o înțelegere parțială la Cancun. Poate pe viitor ar fi mai bine să, avem, să ajungem la înțelegeri mai mici și așa pas cu pas să ne atingem țelul final. Mulțumesc și vă urez succes! Colegin Hall. Mulțumesc, care cuvântul doamna Hall. Mulțumesc, doamna compensar, pentru prezentarea dumneavoastră foarte cuprinzătoare și informativă. Uh, mi-a fost de mare ajutor. Vreau să vă uh, rog să elaborați puțin pe marginea următoarelor uh, detalii. Ne-a fost foarte interesant ce ne-ați povestit în legătură cu directiva privind calitatea combustibililor. Am mai avut întâlniri pe această temă. Mi s-a părut interesant că ați uh, spus că vor exista pentru toate formele de combustibil valori și parametri um, obligatorii, respectiv vor exista criterii foarte clare uh, de specificații de calitate pentru uh, combustibilii fosili și pentru combustibilii așa numiți biologici sau ecologici. ce înseamnă asta la modul concret? Ce va propune, de exemplu, com Comisia în ce privește criteriile pentru utilizarea indirectă a uh, solurilor? Mă refer aici la diferitele culturi pentru biocombustibil Pentru că aici încă nu avem date suficiente pentru a ne pronunța. Așadar, întrebarea mea de ansamblu este aveți în lucru uh, vreun proiect de raționalizare uh, sau, sau de, de, de legătură uh, a, între, între directiva privind calitatea combustibililor și noile criterii de utilizare indirectă a terenurilor pentru culturile de biocombustibil. Și în legătură cu Durban, Ați vorbit despre uh, Clean Development Mechanism, uh, acest mecanism pe care noi știm sub acronimul de CDM. Um, cu siguranță că uh, este foarte interesant, dar nu există practic pe niciun fel de proiect pentru țările în curs de dezvoltare și cu atât mai puțin pentru uh, Sahara de Vest, uh, de exemplu. Uh, de aceea, ce legătură aveți cu alți comisari, în speță cu domnul Pibals, pentru a face ca acest mecanism CDM să uh, devină uh, fezabil sub raportul obiectivelor propuse. Doamna Carvaliu. For very clear as usual. Uh, Mulțumesc, doamnă comisar, pentru că ne-ați explicat prioritățile noastre pe viitor și mm, inclusiv de la Durban. Acum, în legătură cu a doua perioadă de angajament, aș avea o întrebare. Cred că aceasta va fi o decizie dificil de luat pentru Europa. Ați vorbit despre condiții. Eu aș dori să vă întreb ceva. Eu aș adăuga încă două condiții poate v-ați și gândit la acestea, pentru că nu le-ați prezentat foarte în detaliu, dar eu aș spune că o condiție trebuie să fie modificarea adusă sectorului energetic uh, consum, consumator de energie, energofag. Deci problema apoi cu uh, relocarea emisiilor de carbon. Putem combina asta cu obiective obligatorii pentru economie, deci un fel de acorduri sectoriale cu uh, obiective obligatorii pot fi, rezol- pot fi combinate cu tratamentul actual acordat acestui sector conform tratatului, uh, protocolului de la Kyoto. Deci să avem un set întreg de obligații avem uh, obiective economice naționale și apoi și un obiectiv global pentru un anumit sector. Ceea ce, într-un fel, deja faceți pentru sectorul aviației sau al silviculturii. Poate ați putea să vă gândit și la competitivitatea industriei europene care poate fi afectată în unele sectoare în cazul unui, acesta, unui astfel de angajament pentru o a doua perioadă. V-aș întreba dacă și aceste aspecte vor face parte din negocieri. Și, în al doilea rând, ați deschis eforturile pentru a revizui mecanismul acesta de dezvoltare ecologică, Clean Development Mechanism, uh, care nu își îndeplinește obiectivele pentru care a fost gândit. Deci prețuri uh, scăzute, însă am înțeles eu că acest lucru intră în uh, sfera negocierilor și aș v-aș întreba dacă nu ar trebui să, să constituie și o, și, ă, și o condiție pentru un al doilea angajament, pentru a doua perioadă, pentru că eu cred că ă, a doua perioadă ar trebui să includă uh, un mecanism pentru dezvoltare ecologică diferit. Uh, are uh, in the line of the, these two conditions and what is... Deci v-aș întreba ce credeți despre aceste două condiții la care m-am gândit eu. Ganz herzlichen Dank. Ich würde gerne... Mulțumim foarte mult și dacă îmi permiteți să mă alătur și eu cu o întrebare, doamnă comisar. Ehm, în Parlament, dar și în alte instituții, ehm, am, am neglijat poate prea mult până acum uh, cooperarea cu uh, statele cele mai puțin dezvoltate, cel puțin așa spus. Uh, de ce de ce ar trebui să cooperăm cu uh, țările cel mai puțin dezvoltate. Eu cred că uh, economiile e, emergente ar fi mult mai interesate pentru că au cu totul alt potențial de emisie de CO2. Deci de ce să cooperăm cu Burundi și cu Mali dacă am putea să cooperăm cu China și cu Brazil? Brazilia. Mulțumesc. Uh, atunci, uh, doamnă comisar, uh, cu aceasta închei seria de întrebări și vă ofer posibilitatea să răspundeți la aceste întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi la, să răspund la întrebarea adresată cu privire la foaia de parcurs. Uh, ce ar schimba adoptarea acestei foi de parcurs? În conformitate cu foaia de parcurs, uh, foaia de parcurs ne-ar permite să punem accent pe eficiența energetică. Asta în primul rând. Uh, Ne-ați întrebat ce am putea face până în 2020 ca să schimbe lucrurile până în 2050 ar am, uh, face mai multe eforturi la nivel european cu privire la eficiența energetică. Iată de ce acum uh, facem legătura între fondurile structurale, între uh, pachetul infrastructurii și cadrul financiar multianual cu acțiunile statelor membre cu privire la eficiența energetică. Aceasta este una dintre țintele noastre pentru 2020. Suntem puțin în urmă în ciuda faptului că este cel mai rentabil lucru pe care îl putem face noi, Uniunea Europeană. Iată, aici am putea uh, să simțim uh, efectele. Deja simțim efectele acestei foi de parcurs, fiindcă s-a făcut deja o recomandare sectoarelor industriale cu privire la întocmirea proprii foi de parcurs. Foi de parcurs. Noi nu putem să spunem uh, Uh, care este potențialul fiecărui sector uh, cu lux de amănunte, dar uh, acum o industrie mare în curând își va prezenta propria foaie de parcurs, iar acest lucru se întâmplă și în alte industrii, ceea ce este foarte bine. Deci, iată, în politicile de transport, de pildă, nu numai noi la comisie, la buget, dar statele membre, orașele, municipalitățile încep deja să țină cont uh, Eh, de atingerea obiectivelor, dacă vom reuși să reducem eh, atât sau așa până în 2050, 2040, cum se pot eh, oglindi aceste obiective în politicile sectoriale. În ceea ce privește înverzirea pacului, ecologizarea pacului, aici lucrurile merg mână în mână, fiindcă dorim să ecologizăm fiecare sector și iată acestea sunt efectele pe termen scurt. Mulțumesc pentru uh, întrebarea adresată cu afirmația făcută cu privire la proiectele mari, tendința de a sprijini proiectele mari. Vreau să vă spun la nivel bugetar, noi uh, sperăm să vă prezentăm această situație săptămâna viitoare. Este vorba despre o majorare semnificativă a a uh, secțiunii legate de climă din uh, sectorul din uh, proiectul Life uh, Plus, iar aici încercăm să sprijinim și proiectele mai mici, sunt idei foarte bune, care însă nu reușesc să uh, înflorească până la urmă și noi încercăm să le dăm o mână de ajutor. Vreau să răspund acum și întrebării adresate cu privire la cuvântul inovare, care pe buzele tuturor uh, răspund aici doamnei Merkes. Ce înseamnă inovare? Avem un exemplu foarte bun. Uh, avem, de pildă, 100 de milioane de Uh, drepturi care vor fi uh, licitate pentru a uh, crea fonduri pentru tehnologiile regenerabile în Uniunea Europeană. Acum, Banca Europeană de Investiții analizează documentele de licitație ale ofertanților și după aceea, în 2012, putem lansa unele proiecte este, iată, un exemplu foarte clar despre, cum, despre ce înseamnă inovarea, care nu este doar un cuvânt frumos, până la urmă trebuie să uh, aibă loc inovarea în diverse sectoare. O altă întrebare, ce, ce ne dorim noi, care sunt condițiile și doamna Carvalho, care sunt condițiile, uh, la ce ne așteptăm de la Durban? Noi am dori ca alte mari economii, mari poluanți să respecte o foaie de parcurs care stabilește că într-un anumit uh, moment 2015 uh, uh, să finalizăm acordul detaliat cu privire la care va fi perioada de la care, poate 2020, își vor asuma aceleași nu neapărat ținte sau obligații, dar aceleași angajamente cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic. Asta încercăm să obținem noi și uh, încerc să vă explic aici. Mai sunt și alte condiții care au legătură cu schimbarea destinației terenurilor și silvicultura. Nu o să intru acum în detalii, dar uh, aici um, este vorba de integritatea sistemului actual și trebuie să mai fie îmbunătățit și acesta. Dar progresul reprezintă faptul că nu este vorba despre o intenție neclară undeva în viitor. Trebuie să știm când se întâmplă, când vom face pasul următor în negocieri. Și dați-mi voie să vă spun foarte limpede că nu este vorba doar de un ideal uh, al Uniunii. Nu este vorba de. Acesta nu este idealul Uniunii Europene. Noi voiam mai mult. Noi de ani de zile suntem gata să facem încă un pas, dar am uh, analizat ce putem face, ce se poate face acum cu alte uh, mari economii, uh, uh, China, India și așa mai departe și să vedem ce se poate face. Cred că toată lumea își dă seama că una, problemele acestui proces sunt uh, um, la cu care se desfășoară. Nu avem uh, prea mulți ani la dispoziție pentru a ne arăta ambițioși, dar este singura cale pe care o putem urma. Nu mai avem alt instrument. Ar fi ușor să spunem că e prea încet, nu are niciun sens, nimeni nu se implică, dar dacă am face asta, dacă am abandona, am pierdut uh, angajamentele obținute în, ultim, în ultimii zeci de ani. Deci nu e o posibilitate. Încercăm, deci, ca, uh, încercăm să menținem lucrurile în mișcare în mod uh, semnificativ. Nu putem să spunem uh, doar uh, Europa, Norvegia, Noua Zeelandă uh, se angajează, dar restul lumii nu. Așa nu o să, o, nu să atingem obiectivul de 2, 2 grade. Apoi, am fost întrebată unde e sinergia între agenda climatică UE plus 20 și comunicarea resurse, eficienței resurselor. Există o sinergie. Noi încercăm să avem o coordonare la nivelul uh, portofoliilor. Și vă dau un exemplu. Directiva fiscală. Când vom avea studiul anual privind creșterea, vom vedea cum uh, dorim să schimbăm fiscalitatea, să nu mai fie taxat atât de mult uh, mâna de lucru, ci alte sectoare poate eficiența energetică și veți vedea aici cum, sunt, uh, cum, cum este perceput la nivel holistic toată această problemă. În ceea ce privește UE plus 20, s-a vorbit despre ce încercăm să facă PIBAS, despre accesul energetic, ce încercăm să facem în Africa, cu Africa. Eu cred că ar trebui să fie o prioritate europeană faptul că încercăm să oferim acces la surse energetice uh, de durată. Acesta este unul dintre rezultatele pe care le dorim de la uh, UE plus 20. O astfel de, conferin- de conferință Uh, este un tot fel de lucruri și până la urmă nu rămânem cu nimic. Eu sper ca accesul la surse energetice regener- uh, durabile trebuie să fie unul dintre obiectivele noastre și aceasta va fi și una dintre recomandările um, grupului uh, ONU. Ban a făcut recomandări în acest sens și sper că acesta acest lucru se va regăsi printre recomandări. S-a vorbit acum apoi despre aviație. Doamna Merkis a spus pe șleau că uh, se teme de reacții uh, a, a, din partea sectorului aviației, reacțiile sectorului aviației. Legislația europeană a fost clădită astfel încât să se evite perturbarea concurenței um, competitivității la nivelul companiilor europene. Nu putem să luăm acțiuni doar pentru Uniunea Europeană. Faceți ce vreți aici în Uniunea Europeană, dar uh, nu ne afectați, să nu ne afectați pe noi, să nu ne afectați compania noastră aeriană. O astfel de atitudine ar reprezenta o, un, avantaj, un dezavantaj pentru sectorul aviatic. Dacă ne-am ocupat doar de spațiul aerian european, iarăși ar fi ciudat. Închipuiți-vă, de pildă, ce, ce trasee creative s-ar uh, Uh, s-ar uh, imagina pentru a evita diverse spații aeriene, nu merge. Și până la urmă am avea un sistem care nu ar deveni niciodată global, fiindcă uh, până la urmă spațiul aerian nu aparține unei țări anume și nu, nu e o soluție viabilă. Dar noi am încercat să evităm o situație în care, de pildă, uh, companii chin- chineze sau aeriene care zboară în Europa trebuie aceste companii aeriene să respecte același principiu poluatorul plătește ca um, companiile aeriene europene care efectuează zboruri în uh, Asia și alte locuri. Trebuie să existe, deci, o, un echilibru, o proporționalitate. Iată ce încercăm să facem noi. Mai apoi, vă temeți de reacțiile din partea industriei, din partea acestui sector. Noi avem legislație europeană de acum trei ani. Uh, acum trebuie să fie aplicată și în ziua în care chinezii uh, declară în ziarul financiar, așa cum au făcut-o în primăvară, că dacă nu vă schimbați legislația, atunci uh, vom Ehm, lua măsuri de represalii și vom face una sau alta. Sunt, cred că sunteți de acord și dumneavoastră că în momentul în care noi începem să cedăm în fața unor astfel de amenințări, ne-am confruntat cu o situație foarte greu de gestionat și nu mi-ar plăcea să fiu în locul dumneavoastră, fiindcă de fiecare dată când cineva ne amenință că, și ne spune că nu-i convine o anumită lege sau așa, noi imediat o schimbăm. Acum, uh, mai spun un lucru în ceea ce privește sectorul aviatic. Sunt de părere că americanii, iar motivul pentru care companiile aeriane au acționat în instanță, eu înțeleg că s-a întâmplat acest lucru, că uh, lucrurile nu merg așa cum vor ei, și că dacă lucrurile nu merg așa cum vor ei în instanță, ne vor uh, respecta legile până la urmă. S-a um, pus o întrebare cu privire la schimbarea destinației terenurilor și directiva privind combustibilii. Nu vă uh, intru în detalii aici cu privire la propunere. Nu am făcut o propunere fiindcă nu am uh, terminat toate detaliile. Este foarte important să avem, să ținem cont de acest element. Poate că lucrurile nu erau lipsite de probleme încă de la început, dar trebuie să acceptăm faptul că există efecte ale schimbării destinației terenurilor. În uh, Africa, iată, se iau terenuri care ar putea fi folosite pentru producție alimentară, pentru a fi folosite pentru cultivarea unor uh, pentru uh, culturi care sunt folosite ca combustibil. Deci Trebuie să soluționăm și aici problemele existente. În ceea ce privește mecanismul de dezvoltare curată, da, e adevărat că ne confruntăm cu unele probleme în acest sens, dar cred că ar trebui să vă dați seama că de la 1 ianuarie 2013 se va schimba acest uh, mecanism. De la acea dată, și acest lucru este prevăzut în legislația noastră, nu vom mai dezvolta proiecte de mecanisme de dezvoltare curată decât în uh, decât în țările de, în curs de dezvoltare, astfel încercăm să răspândim aceste mecanisme și conlucrăm cu comisarul Pibas pentru a, a soluționa aceste probleme și nu este vorba despre o condiție pentru a doua perioadă de programare, avem alte condiții, ne-am modificat deja legislația în acest sens și eh, cred că e limpede faptul că am fi naivi dacă am eh, băga sume mari eh, în procese de, de tranziție a partenerilor noștri prin mecanismul de dezvoltare durată, durabilă în mecanismul de dezvoltare curată în loc să uh, folosim acest mecanism pentru țările în curs de dezvoltare. Sper că v-am răspuns întrebării adresate. Vom, uh, partenerii noștri vom fi țările în curs de dezvoltare și vom schimba acest mecanism pentru că la ora actuală 90% din proiecte au vizat uh, numai câteva țări, Brazilia, India, China, Corea au fost uh, beneficiarii principali ai fondurilor uh, și proiectelor europene, deci e limpede că lucrurile trebuie pe undeva schimbate. Vă mulțumesc. Thank you very much. Mulțumim foarte mult, uh, doamnă comisar, pentru această discuție, pentru informațiile primite, pentru ocazia care ne-ați oferit-o pentru a prezenta anumite uh, argumente și din partea noastră, dar uh, cu ochii pe ceas uh, trebuie să mă gândesc la interpreți care au și ei un orar uh, de lucru pentru ziua de azi. Uh, doamna Merkel s-a mai înscris foarte pe scurt la cuvânt. Uh, da, domnule președinte, vă mulțumesc. Uh, Uh, foarte pe scurt, dacă îmi permiteți să, să mai amintesc ceva. Uh, în legătură cu transportul aerian, uh, evident vă susțin cu includerea aviației în schema ETS și înțeleg că majoritatea liniilor aeriene nici nu are nici mod potrivă. Însă, dacă își pierd dreptul de a intra în spațiul aerian rus, de exemplu, pentru a ajunge în China. Deci dacă se revocă drepturi de survolare, atunci, uh, uh, sigur, cel puțin o parte a afacerilor unor companii aerene este afectată. Și uh, de, atunci, de aceea întreb dacă nu este posibil să schimbăm nu ne neapărat programul, dar să, să, să vorbim despre amânarea cu câteva luni, nu neapărat cu mai mulți ani a intrării în vigoare. Cred că problema s-a înțeles și s-a încercat oferirea un răspuns. Doamna Colasca Bobinska, la, la diverse, domnule președinte, vreau să vă rog să-l invitați pe domnul comisar Oettinger la una din reuniunile noastre următoare pentru a ne informa în legătură cu uh, a, stadiul de implementare a cel de-a treilea pachet UE-Rusia. Mulțumesc! Da, este o propunere foarte pertinentă, vă mulțumesc foarte mult. Nu întotdeauna comisarii reușesc să eh, se plieze pe calendarul nostru de activități. Am reușit asta în cazul de față. Mulțumesc eh, foarte frumos și, doamna comisar, aveți cuvântul să mai reacționați. Mulțumesc, domnule președinte. Mai târziu, în cursul lunii, experți ruși vor discuta această problemă cu experții noștri. Eu am fost în luna trecută la Moscova și alături de alte teme am discutat și această problemă a drepturilor de survădare. Deci să nu creadă nimeni că stăm uh, cu mâna în sân și așteptăm să vedem ce se întâmplă. Într-adevăr, legea intră în vigoare la 1 ianuarie 2012, dar Uh, deja uh, au fost uh, formulate licențele de survolare, deci acestea vor fi eliberate până în 2013. Astfel este construită legea și legea constituie baza rambursărilor pentru aceste drepturi. Deci astăzi, 10 noiembrie, Uh, uh, într-adevăr spunem că mai avem câteva zile până în intrarea în vigoare, dar până în 2013 când se aplică uh, vom avea și alte ocazii de negociere. Mulțumim, spune domnul președinte, și pe curând până data viitoare.